aplicarea pactului de stabilitate în Bangladesh. Urmează domnul Lange în calitate de autor. 5 minute. Vă mulțumesc, domnule președinte, doamnă comisar, stimați colegi, stimate colege. Cred că cu toții suntem în continuare dezamăgiți de cele întâmplate la Bangladesh, la Umfala Palaza și multe alte accidente care au avut loc în Bangladesh, unde oamenii care produc materiale textile pentru noi își pierd viața, își pun viața în joc. De aceea cred că a fost important și neapărat necesar să facem ceva și uh, E, a fost important că în urma acelui incident am acționat împreună și că avem acum acest pact de sustenabilitate. Trebuie să ne asigurăm că vor exista îmbunătățiri în ceea ce privește condițiile de muncă din Bangladesh. Mâine are loc ce, cea de-a treia reuniune de follow-up în ceea ce privește acest pact și sper că va fi un succes, să poate să fie numai un, poate să fie un succes doar dacă se va discuta foarte clar despre următorii pași, despre viitor. Și acesta este și motivul pentru care astăzi ne aflăm aici. Totul are de a fa- în, în mod foarte clar au existat dezvoltări bune în ceea ce privește pactul. S-au schimbat, s-a schimbat legislația muncii, există noi sindicate care au fost fondate și cred că e foarte importantă și chestiunea legată de salarii și condițiile de muncă. Și apoi și în ceea ce privește posibilitățile de negocieri colective. Toate acestea sunt cruciale pentru îmbunătățire. De asemenea, am obținut și o creștere a salariului minim, iar prin acest uh, uh, acord am obținut uh, îmbunătățirea ale condițiilor de lucru, a siguranței muncitorilor în 1700 de fabrici. Inclusiv normele PSI au fost înăsprite. Totuși, Organizația Mondială Uh, pentru muncă. Uh, în continuare ne avertizează că au rămas uh, multe deficite de recuperat și Comisia, de altfel, a formulat foarte clar această stare de fapt. Deci, cred că nu e posibil ca, pe de o parte, Bangladeshul să beneficieze de tarife preferențiale și se folosește cu mare abilitate de aceste facilități. Uh, în ultimii trei ani au fost facilități de 6,6% din uh, volumul schimbilor comerciale. Pe de altă parte, să nu pună în aplicare și să nu îndeplinească cerințele noastre uh, în ce privește siguranța la locul de muncă și respectiv drepturile fundamentale, drepturile omului. Noi deja în uh, ultimul nostru uh, raport uh, am spus că ne așteptăm ca Bangladeshul de partea sa să îndeplinească, să îndeplinească um, liniile de orientare privind durabilitatea investițiilor și în ce privește respectarea drepturilor muncitorilor. Deci, eh, dacă nu există progres eh, pe această linie, atunci acest lucru trebuie spus. Nu putem eh, tolera toate inadvertențele în virtutea acelui regim tarifar preferențial pe care l-am acordat odată. Și trebuie să spunem foarte clar care sunt zonele problemă care sunt drepturile salariaților în zonele speciale de export și în zonele de liber schimb. Avem nevoie de claritate, pentru că nu vrem să se creeze două clase de muncitori. Trebuie să fie înlăturate barierele și obstacolele în calea înregistrării sindicatelor. Trebuie ca sindicatele să fie uh, recunoscute și represaliile împotriva sindicaliștilor și altor salariați trebuie uh, să nu mai fie acceptate în viitor. De aceea, întrebarea noastră în cele din urmă este cum putem îmbunătăți implementarea, um, cum putem să ne asigurăm că um, condițiile uh, și condiționalitățile ILO sunt uh, uh, îndeplinite și cum putem face să prelungim pe 2018 acest acord doar dacă aceste condiționalități sunt îndeplinite. Mulțumesc, bună seara tuturor, mulțumim domnului Lange, doamna Malmström are acum cuvântul numele Comisiei. Mulțumesc, domnule președinte, stimați membri, mulțumim pentru că ați introdus întrebarea pe ordinea de zi, mulțumim pentru sprijinul oferit pentru pact și preocupările referitoare la Bangladesh. După cum știți, Comisia s-a angajat să asigure respectarea standardelor muncii în toate acordurile din politica comercială UE. Există un acord, există condiții speciale, parteneriate speciale și există și acest pact. Sunt de acord cu preocupările dumneavoastră în ceea ce privește drepturile muncii și faptul că nu sunt respectate în Bangladesh. Organizația Internațională a Muncii a introdus un paragraf special în raportul său de anul trecut privind Bangladeshul privind negocierile colective și libertatea de asociere, cu avertizare serioasă. De asemenea, membrii Parlamentului au vizitat, au vizitat Bangladeshul și au transmis un mesaj extrem de puternic care promovează ideea în actualitate. Lucru foarte important și contribuie și la anumite schimbări, să spunem, făcute la nivelul guvernului din Bangladesh. Ne dorim ca drepturile fundamentale ale lucrătorilor din Bangladesh să fie în totalitate respectate de guvern. Întrebările concrete pe care le-ați spus acum au fost semnale pozitive din partea Bangladeshului pe piața muncii. S-a inclus, de exemplu, acordul tripartit din februarie și faptul că legile privind zonele de prelucrare pentru export au fost modificate, pentru că nu erau în concordanță cu prevederile OIM. Acesta este o platformă pentru dialogul între partenerii sociali și are sarcina de a revizui întreaga legislație a muncii, un alt aspect pozitiv. Salutăm și recunoaștem acest lucru. În același timp, există întrebări referitoare la prelungirea mandatului pentru acest acord. Există, se pare, o înțelegere cu privire la faptul că acesta trebuie să continue într-o formă sau alta după 2018. Dar sigur nu este suficient. Trebuie să avem îmbunătățiri constante, continue și pentru asta mai trebuie făcute multe. După cum ne-a spus și domnul Lanche, mâine avem reuniunea de follow-up a grupului pentru acest pact aceasta este ocazie pentru a face inventarul situației actuale și pentru a discuta viitoare perspective. Am spus autorităților din Bangladesh foarte clar că așteptăm progrese semnificative în ceea ce privește drepturile lucrătorilor. Sigur că nu se vor schimba peste noapte toate aceste lucruri, dar eh, trebuie să existe o strategie clară, transparentă, cu un calendar strict. Asta se aplică în cazul asocierii și a negocierilor colective. Trebuie să fie o prioritate, trebuie să permită înregistrarea rapidă a sindicatelor și să garanteze investigarea și pedepsirea tuturor actelor de discriminare și violență împotriva sindicaliștilor. În același timp, trebuie să revizuim actul muncii din Bangladesh și legea privind uh, zonele de procesare pentru export în conformitate cu Convenția OIM. În plus, inițiativele din sectorul privat trebuie sprijinite, astfel încât să uh, aibă un impact în acest lucru. Pe lângă mandatul acord, care trebuie să fie revizuit și renoit, încercăm să găsim și modalități de a facilita și sprijini dialogul între noi și ceilalți parteneri. Ne gândim să organizăm și ateliere tehnice, uh, cu accent pus pe practicile de achiziționare. De asemenea, va trebui să ne bazăm în cea mai mare parte pe experții internaționali, ai OIM, de exemplu, pentru a evalua acțiunile guvernului Bangladesh. Stimate domnule prezident, stimați membri, pactul este foarte important ca un cadru în care să dialogăm cu partenerii internaționali și Bangladeshul pe acest subiect. Dacă nu se înregistrează progrese suficiente într-un termen rezonabil, Comisia trebuie să vadă ce altceva mai poate face. Avem instrumente ce pot fi folosite, cum ar fi regulamentul GSP și, după cum știți, acest regulament prevede retragerea temporară a preferințelor comerciale în cazul în care uh, drepturile muncii și ale omului sunt călcate grav și sistematic. Deci acesta este un instrument de care dispunem, sper că nu va fi nevoie să-l folosim și că vom uh, constata progrese în Bangladesh. Sperăm că reuniunea de mâine va fi uh, o formă care să ne ajute să mergem mai departe. Dar sigur, totul va fi monitorizat îndeaproape. Mulțumim pentru întrebare, pentru discuție și pentru implicarea pe acest subiect. Cred că putem lucra împreună și transmite acest mesaj și astfel vom fi puternici și vom, ne vom asigura că autoritățile din Bangladesh ne aud. Mulțumim, doamnă comisar. Acum, în numele grupurilor politice, din partea PPE-ului, domnul Ruaș, două minute președinte antes de mais o palavra de apreço ao colega karim pelo trabalho. dați mi voie să încep prin a i mulțumi domnului karim pentru munca sa. Acest pact de sustenabilitate a fost semnat în 2013 după tragicul accident care s-a petrecut în aprilie 2013. Nu ar trebui să uităm că peste 1100 de persoane au murit lucrând în acea clădire. De aceea, noi, toți politicienii europeni, ar trebui să facem tot posibil pentru a ne asigura că o astfel de tragedie nu se va repeta. De aceea cred că este oportun să purtăm această dezbatere înainte de întâlnirea de mâine de la DACA. Doamnă comisar, aș dori să vă întreb și prin dumneavoastră întreaga comisie dacă vă puteți asigura că dacă găsiți uh, cumva rezistență din partea guvernului din Bangladesh uh, de a aplica uh, înțelegerea, să fiți foarte fermi. E clar că condițiile generale ale lucrătorilor trebuie îmbunătățite în această țară. Sunt mulți cei care supraveghează cu atenție conformitatea cu acordul în ceea ce privește acest domeniu. În ciuda progreselor care s-au uh, înregistrat în ceea ce privește condițiile generale de lucru, mai ales uh, în ceea ce privește uh, siguranța clădirilor, pentru care trebuie să felicităm autoritățile din Bangladesh, uh, Cred că aceste beneficii tangibile trebuie verificate pe teren și apoi uh, trebuie continuate și extinse. Uh, pentru că deja s-au înregistrat uh, în ultimele luni uh, progrese în ceea ce privește drepturile lucrătorilor. Um, poate că e nevoie să schimbăm și uh, să se schimbe și legislația cu privire la drepturile lucrătorilor, să se integreze și Convenția um, Internațională cu privire la contractul colectiv de muncă și așa mai departe. De asemenea, trebuie să ne asigurăm că se va respecta statul de drept în această țară, deci trebuie să cerem guvernului Bangladesh să respecte um, statul de drept, să lupte lupte cu uh, tendința de a face arestări uh, uh, ilegale și așa mai departe. De asemenea, în ceea ce privește exportul și zonele libere pentru export, trebuie să ne asigurăm că ele se aliniază standardelor internaționale și că posibile abuzuri vor fi raportate. Mulțumesc. Socialiștii democrati și un minut în mediu. În numele socialiștilor și democraților, un și jumătate, domnul, doamna Iungheris. A sustainable compact has been launched and we have to... Acum patru ani au fost lansate negocierile pentru îmbunătățirile condițiilor de viață și de muncă în Bangladesh. Aceste condiții de muncă sunt încă foarte proaste pe alocuri și uh, în unele cazuri drepturile salariaților chiar s-au um, deteriorat. Comisia recunoaște această stare de fapt și acest lucru este salutar și um, a fost transmisă o uh, scrisoare ambasadorului Bangladeshului uh, de către mai multe direcții ale Comisiei, direcții generale, cu o scrisoare cu un termen uh, limite până în 18 mai pentru a uh, realiza progrese uh, notabile și pentru a elabora o strategie pe termen scurt și mediu pentru remedierea irregularităților de pe piața de muncă și a condițiilor de muncă. 18 mai este mâine. Și tocmai am aflat și eu și dumneavoastră că guvernul uh, Banglade- din, din Bangladesh a, a, a revocat uh, mai multe legi uh, care au fost în vigoare până astăzi. Totuși, întrebarea mea pe care o adresez Comisiei este ce se va întâmpla după ziua de mâine? Dacă situația de astăzi nu este urmată și de alte raportare altor rezultate. Uh, ce se va întâmpla cu sugestiile care au fost uh, formulate uh, de către Comisia acum două săptămâni? Mulțumesc pentru grupul ECR, domnul Karim Saread, un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Doamnă comisar, întotdeauna e o plăcere să vă văd alături de noi. Salut modul deschis în care vă ocupați de chestiunile comerciale în Parlamentul European și transparența de care beneficiem. Dragi colegi, acum situația Bangladeshului. Într-adevăr, e o poveste care are două părți. Pe de o parte, noi, ca Uniune Europeană, prin intermediul Parlamentului putem fi extrem de mândri că ne-am jucat rolul în a ajuta la dezvoltare, în a ne asigura că uh, persoanele cele mai dezavantajate din societatea din Bangladesh se regăsesc într-o situație în care în sfârșit pot să câștige, să-și câștige banii cinstit și cu mândrie. Instituția noastră s-a implicat serios în această direcție. Au fost realizate mari uh, Uh, obiective, am atins mari obiective și trebuie să vedem ce ne dorim în prezent. Este evident că fie guvernul Bangladeshului nu ne ascultă sau aleg în mod voit să nu ne asculte sau poate ne ascultă, dar nu înțeleg ce le transmitem. De aceea, intenția mea este să vă transmit un mesaj clar, să nu ne ocupăm de detaliile de care se ocupă Comisia, sigur, ci să spunem Bangladeshului că uh, nu vrem să mai vedem situații în care din ghearele victoriei zbulgeți eforturile noastre și rezultatul se transformă într-unul negativ. Am făcut tot ce ne stă în putere pentru a ne asigura că ușile rămân deschise. Vă rog să ruați acel mesaj, să reacționați pozitiv, astfel încât să ne putem continua drumul către progres. Mulțumesc. Are cuvântul acum doamna Sanchez, un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Cu patru ani în urmă, patru, de la Rana Planța și lucrătorii din uh, Bangladesh, mai ales din sectorul textil, se confruntă în continuare cu o situație dramatică, deși alții vor să ne prezinte lucrurile alte. Libertatea sindicatelor de exprimare și de părere nu există în Bangladesh. Sunt numeroase intervențiile arbitrare extorsiunile și torturile împotriva opoziției, a sindicaliștilor și apărătorilor drepturilor omului. Com- comisia nu poate continua să se facă că nu vede. Mă bucur de ce ați spus, domnul comisar, dar trebuie să inițiem imediat o uh, anchetă pentru încălcarea convențiilor internaționale privind drepturile muncii și omului. Apoi trebuie să ne uităm cu compasiune la modul în care inițiativele voluntare pentru sectorul textil nu funcționează și nu pot face față abuzurilor. De aceea, cu o săptămână în urmă, peste 500 de deputați uh, europeni au cerut Comisiei să propună o legislație obligatorie referitoare la uh, problemele în lanțul de aprovizionare al sectorului textil. Haideți să facem facem ceva. Mulțumesc! Mulțumesc doamnei Sanchez, care vorbi din partea grupului VUE. Acum pentru vers, doamna Hautala, vă rog. Un minut. Uh, President, uh, Commissioner. Domnule președinte, și mâine va uh, discuta Comisia despre progresele înregistrate cu privire la angajamentele asumate de uh, Bangladesh. Există o listă clară cu cereri pe care le are uh, Uniunea Europeană. Dumneavoastră, doamnă comisar, sunteți de acord că uh, în cazul în care nu se vor înregistra progrese majore în ceea ce privește angajamentele sau solicitările noastre, ar putea exista perspectiva prin care Comisia să se îndrepte uh, înspre uh, Comisia uh, pe, uh, înspre Organizația Internațională a Muncii pentru ca aceasta să investigheze uh, încărcarea dreptului muncii în această țară. Acest pact este uh, unul foarte serios. S-a făcut un efort lăudabil pentru a promova aceste valori și schimbarea, dar dacă cealaltă parte nu respectă așteptările, bănuiesc că trebuie luate niște măsuri. Apoi, în al doilea rând, aș dori să menționez că, într-adevăr, 500 de membri au uh, solicitat uh, să existe măsuri uh, obligatorii pentru um, diligența rezonabilă a companiilor internaționale. Eu cred că ar trebui să repetăm această solicitare pentru că e ceva ce ar fi necesar pentru a crea un teren de acțiune echitabil. Domnul Cioca, acum din partea NF. Da, de complean. În săptămâna zilei de naștere a prietenului Bonano vreau să folosesc tehnica de comunicare a lui Gianluca. Și vreau să vă spun, dragi colegi, treziți-vă, treziți Europa, deschideți ochii. Acesta este mesajul pe care îl trebuie să-l transmitem pe acest subiect. Trezirea, trezirea și iar trezirea. E destul cu uh, deservirea multinaționalelor, care au demonstrat cu complicitatea Europei noastre că au ucis în Italia, dar nu doar în Italia, sectorul de producție, excelentul sector de producție, multinaționale care pentru a merge să producă în alte țări au hotărât să facă speculă cu situații pe care le vedem cu toții. E vorba de oameni care străiesc ca niște sclavi și sunt și copii, copii exploatați care lucrează 12, 13, 14 ore pe zi cu 2 euro pe zi, fără niciun fel de protecție și fără niciun fel de reguli uh, la locul de muncă. E de neacceptat. Dacă Europa nu vrea să continue să mai fie complice a acestor companii prădătoare multinaționale și nu vor să fie complici la numărul mare de morți la locuri de muncă, trebuie și subliniez să oprească intrarea în Europa acestor produse ilegale. Produse realizate fără să se respecte reguli de protecția lucrătorilor sunt produse legale. Mulțumesc! Mulțumim domnului Cioca. Are cuvântul acum domnul Zenfeld. Două minute. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Mulțumesc, domnule președinte. E păcat că tragediile precum cele care au avut la loc la Bangladesh, în Bangladesh, sunt necesare pentru ca o țară să se să devină conformă cu condiționalitățile și regulile privind uh, sănătatea și siguranța la locul de muncă și să se conformeze regimului drepturilor omului. Um, Bangladesh și-a îmbunătățit uh, relațiile cu Uniunea Europeană și cu Statele Unite și cu OIM, Uh, tocmai au fost uh, operate niște uh, modificări, amendamente la legea muncii din 2001. Au fost adoptate și înregistrate în Registrul Persoanelor Juridice noi sindicate, au fost create noi instituții. Deci, iată, rezultate pozitive care au venit la presiunea Uniunii Europene și care au intervenit uh, <clears throat> prin uh, acțiunile proprii ale unor companii europene. Dar este vorba de un uh, proces în curs de dezvășurare care nu s-a oprit aici, nu se va opri mâine și trebuie continuat și pe viitor. în țări uh, care, precum uh, Bangladeshul, companiile ar putea să uh, protejeze populația împotriva șomajului și foametei. Deci trebuie să adoptăm măsuri și trebuie să propunem soluții care să, să ajute într-adevăr populația în țările sărace fără a uh, ucide, fără a distruge industria din acele țări care până la urmă le dă pâinea oamenilor. Doamna Linda McEwan, un minut și jumătate. Mulțumesc, uh, domnul președinte, pentru că discutăm uh, acest uh, subiect. Ca și președinte pentru, al Comisiei pentru Dezvoltare, salut faptul că uh, zeci de mii de lucrători, printre care și femei, reușesc să își câștige pâinea și să-și uh, facă viața mai bună pentru că au acces la piața noastră. Însă ne-am povestit uh, despre uh, dificultățile pe care le au încercând să-și organizeze viața la locul de muncă și despre intimidarea la care sunt supuse. Deci, uh, Salutăm aici scrisarea dumneavoastră către ambasadorul Bangladeshului la uh, Bruxelles. E clar că trebuie să insistăm uh, pe lângă autoritățile din Bangladesh uh, că uh, acest acord uh, practic are la bază valorile noastre. Am câteva întrebări suplimentare. Mai întâi, cred că nu este în interesul nimănui de a uh, muta afacerile din Bangladesh în state în care condițiile sunt la fel de proaste sau chiar mai proaste decât în Bangladesh. Prin urmare, ce asigurări ne puteți uh, da în legătură cu viitoarele acorduri comerciale ale Comisiei cu alte state care ar putea uh, avea practici similare pentru a ne asigura că aceste state respectă legislația muncii conform OIM. Apoi, E clar că nu putem uh, obține investiții uh, în locuri de muncă, nu putem uh, îmbunătăți viața oamenilor dacă oamenii nu primesc un preț corect pentru ceea ce produc. Noi, luna trecută, am votat în Parlament legătură cu acest subiect, iar Comisia a adoptat acum noua dumneavoastră inițiativă legată de lanțul de valoare. Ce aveți de gând să faceți acum? Vreți să faceți ceva mai mult? Cum puteți să vă, asigura, vă puteți asigura că vor fi plătite prețuri corecte pentru îmbrăcămintea produsă în Bangladesh sau în Uh, state similare. Mulțumesc. Uh, domnul Lambert, uh, aveți un minut la dispoziție. Doamna Lambert. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să-i mulțumesc și domnului comisar pentru interesul și angajamentul constant față de subiectul sectoarelor um, textile și nu doar în Bangladesh. Vorbesc în calitate de președinte al delegației pentru Asia de Sud în Parlamentul European. Pactul privind durabilitatea a fost avut în vedere de noi de la început și um, a fost considerat de mulți ca un răspuns pozitiv, inovator la problemele uh, reprezentate um, sau scoase în evidență de tragedia Rana Plața. Înțeleg cele spuse de colega Linda McKeven că Bangladeshul nu este singura țară cu astfel de probleme și cred că mulți dintre noi salută discuțiile de-a lungul timpului cu guvernul din Bangladesh pe baza acestui pact, dar vrem ca acest angajament să fie schimbat, să fie renoit, pentru că acest lucru oferă oportunitatea acestor autorități să devină lideri în regiunea lor în ceea ce privește dialogul social, producția responsabilă, exact cum și noi Trebuie să ne respectăm angajamentele luate în ceea ce privește lanțul de aprovizionare durabil și responsabil, astfel încât să ne asigurăm că oamenii nu-și riscă viața. Mulțumesc, domnul Linț, un minut. President. Mulțumesc, domnule președinte. Ehm, ca membru unei delegații SND în uh, martie la Bangladesh, ehm, mi-am format o părere personală, și anume îmbunătățirile condițiilor de muncă au vizat doar uh, partea de construcție. Uh, construcțiile sunt, uh, clădirile sunt mai sigure, dar în continuare sunt lezate drepturile salariaților, mulți dintre sindicaliști sunt încarcerați și de aceea cred că raportul completează foarte bine comunicarea Comisiei și sunt foarte curios să aflu care va fi rezultatul întâlniri de mâine pe care Comisia o, avea, o va avea cu partea Bangladeshi. Știu că uh, Comisia uh, va face referire la uh, raportul din aprilie a Parlamentului European cu privire la lanțul de aprovizionare. Parlamentul în acest raport a uh, solicitat uh, Comisiei stabilirea unui, unor reguli de diligență rezonabilă pentru lanțul de aprovizionare și pentru îmbunătățirea uh, condițiilor de lucru în Bangladesh. Mulțumesc, domnule Liț. Acum, domnul Marias, la intervențiile spontane. Un minut. Grație, președinte. Mulțumesc, domnule președinte. În mod repetat, am avut de-a face cu această junglă din domeniul muncii din Bangladesh, unde copiii lucrează între 10 și 12 ore pe zi, unde există încălcări ale tuturor legilor din domeniul muncii, unde uh, sute uh, uh, de oameni au pierit după ce multinaționalele care au făcut atât rău în Europa au ajuns și acolo Uh, afectând viețile a atâția oameni. Multinaționalele, guvernul din Bangladesh, uh, toată lumea se pare că se joacă de avați ascunselea. În industria textilă, orice fel de activitate care are loc în Bangladesh uh, ignoră orice fel de standarde și se află sub orice fel de criterii. Astfel de situații există însă și în state membre ale Uniunii Europene, de exemplu în Grecia și în altă parte și și asta trebuie să luăm în calcul. Mulțumesc. Domnul Poșpișil, un minut. Eurocomisar Școiase, velmi pozornie poslouchal. Mulțumesc, domnule președinte. Doamnă comisar. Doamnă comisar. Mă bucur foarte mult că vreți uh, să deveniți aici activă, să, că luați partea celor care luptă pentru drepturile omului. Drepturile omului sunt importante peste tot și sunt la fel de importante ca și dreptul la liberă exprimare și alte libertăți. Tocmai de aceea este foarte bine că noi în Parlamentul European putem să luăm poziție față de condiții de lucru din Bangladesh. După ce am studiat documentele însă, trebuie să vă spun că sunt uh, sceptic în ce privește disponibilitatea uh, Bangladeshului și administrației din Bangladesh de a îmbunătăți condițiile de viață și de muncă uh, în conformitate cu propunerile și recomandările Comisiei. Dar vă țin pumnii, doamnă comisar, pentru mâine, iar dacă nu se schimbă nimic în urma discuțiilor de mâine, uh, sper că nu o să mai uh, recurgem în continuare la formulări diplomatice, ci o să trecem la măsuri. Doamna comisar, puteți să, să interveniți. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc tuturor. Într-adevăr, este un subiect extrem de important și vă mulțumesc pentru implicarea de care dați dovadă. Avem și noi aceleași obiective și vom încerca să facem eforturi pentru a discuta cu guvernul din Bangladesh, fiindcă sigur că ne <laughs> dorim condiții de muncă decente acolo. Pactul acesta, așa cum mulți dintre dumneavoastră au spus, este un document unic nu doar a crescut nivelul de conștientizare, ci a implicat țări, companii, societăți civile și a dus la anumite îmbunătățiri. Nu suficiente, dar există îmbunătățiri și companiile europene și altele care nu s-au implicat până acum au început să o facă și uh, lucrează în ceea ce privește responsabilitatea socială uh, la îmbunătățirea drepturilor pentru a se asigura că ceea ce produc și vând uh, yes, sunt produse durabile. Deci există îmbunătățiri, dar sunt departe de a fi suficiente. Guvernul din Bangladesh trebuie să facă mult mai multe. Este adevărat că există câteva semnale pozitive, dar nu suficiente. Va exista o întâlnire mâine. Haideți să ascultăm pe partenerii noștri, să vedem ce au planificat, dacă au strategia pe care am cerut-o și haideți să discutăm cu deschidere și prietenie. Am mai spus și repet că există măsuri care pot fi luate dacă vedem că nu se înregistrează progrese sau că lucrurile chiar se înrutățesc. Suntem gata să folosim aceste instrumente, dar nu nu putem să-i amenințăm înainte de reuniunea de mâine. Haideți să așteptăm până mâine să vedem cum evoluează lucrurile. Pentru că există și alte nevoi. Le-am spus foarte clar că recomandările făcute de Organizația Internațională a Muncii, și anume modificarea legii muncii pentru a respecta convențiile OIM, Trebuie, deci, pusă în aplicare. Apoi, trebuie să ne asigurăm că legile referitoare la zonele de producție pentru export permit libera asociere, că toate acțiunile împotriva sindicatelor sunt anchetate și sunt urmărite în instanță ulterior și, de asemenea, să se uh, asigure că acordurile și cererile sunt respectate și nu refuzate. Acestea sunt patru recomandări, cele mai urgente, și sprijinim OIM în uh, monitorizarea lor. În ceea ce privește verificările, uh, de exemplu, în cazul uh, conflictului privind mineralele. Aici lucrul este un pic mai, lucrurile sunt un pic mai complicate decât în sectorul textil. Lucrăm de aproape cu OCDE și cu OIM pentru a crea niște orientări în ceea ce privește verificările în acest sector. Prioritățile au fost stabilite, încercăm acum să le concretizăm și să ne asigurăm că într-adevăr dau roade. Lanțurile de alimentare din industria textilă sunt fragmentate, sunt complexe, diversitatea este mare și mulți, există mulți um, jucători în întreaga lume, deci va fi foarte complicat. Avem deja legislație privind răspunderea corporatistă socială și o conduită de afaceri responsabilă, avem o directivă privind uh, publicarea datelor financiare pentru marile companii, care se aplică și sectorului textilelor. Și lucrăm îndeaproape cu OIM și încercăm să vedem ce putem face și cu alți parteneri din regiune pentru a sprijini schimbarea, pentru a îi forma, pentru a-i încuraja și de asemenea să organizăm reuniuni pentru a face legătura dintre diferiții jucători din regiune, astfel încât să se creeze o rețea tehnică și politică. Asta a dus la rezultate. Vom continua să facem acest lucru și aștept în strânsă cooperare cu dumneavoastră să cooperăm, să colaborăm, să vedem cum putem exercita în continuare presiuni pentru a ne asigura că situația lucrătorilor și organizațiilor lucrătorilor se îmbunătățește și că până la urmă oamenii, care majoritatea sunt tinere, tinere femei și fete, au o viață mai bună. E o luptă pe care trebuie să continuăm să o ducem în numele lor. Mulțumim pentru implicare și fără îndoială vom reveni la acest subiect, nu peste mult timp, domnule președinte. Mulțumim, doamnă comisar Malmström, pentru prezența alături de noi, pentru această discuție pe care o încheiem acum. Votul pe rezoluție va avea loc în iunie. Salutăm